Chers collègues, la séance est reprise. Stimați colegi, reluăm ședința. Nu avem raportori permanenți pentru că desemnarea va avea loc în data de 3 septembrie abia. Ne întâlnim în această dupămasă pentru a îi asculta pe reprezentanții Troicăi. Um, reprezentanții agențiilor descentralizate în cadrul reuniunii anuale. În absența unui raportor, îi dau în primul rând cuvântul domnului Silvano Presa, director la Direcția Generală Bugete ale Comisiei Europene, pentru a detalia propunerile Comisiei pentru agenții în anul 2015, precum și o abordare mai generală a Comisiei în cadrul reducerii efectivelor până în 2000 17. Pentru că mm, acest efort se înscrie în, în inițiativa de reducere a cheltuielilor publice. După aceea, voi da cuvântul directorului Agenției Drepturilor Fundamentale, domnul Morten Chairum, care reprezintă agențiile pentru a ne da impresiile sale în legătură cu proiectul de buget și, de asemenea, poziția Coreper de săptămâna trecută. Aveți în fața dumneavoastră un document mai detaliat pregătit de către agenții și care a fost distribuit membrilor comisiei de ieri dimineață. Domnul Silvano Presa dacă dorește să ia cuvântul acum, poate să o facă. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva cuvinte în legătură cu traiectoria agențiilor care au devenit un element important al arhitecturii comunitare și a doua parte a prezentării starea de fapt actuală. Voi continua în limba engleză cu îngăduința dumneavoastră. În ultimii 35 de ani, 32, în jur de 30, s-au creat în jur de 32 de agenții descentralizate cu o serie de atribuții. Această creștere este vizibilă în termeni bugetari, se reflectă în contribuțiile finanțate de la bugetul comunitar, care au crescut din anul 2000 aproape de 9 ori și au depășit 800 de milioane de euro pe an din bugetul comunitar. Acest lucru se reflectă și în ceea ce privește numărul total de angajați, atât în fișa de posturi a agenției, care a crescut cu de mai mult de patru ori în comparativ cu anul 2000 și a ajuns la mai mult de 6.000 de posturi în toate cele 32 de agenții descentralizate. A fost o perioadă de creștere rapidă. Noul uh, cadru financiar pe șapte ani este un cadru financiar de consolidare pentru bugetul comunitar și reprezintă o consolidare și pentru instituții, organisme și agenții. Acest lucru se reflectă în unul dintre punctele acordului interinstituțional, unde se reflectă toate elementele cadrului financiar multianual și unde se declară foarte clar obiectivul de a reduce cu 5% nivelul de Uh, numărul de angajați în toate instituțiile și agențiile comunitare în următorii 5 ani. În cazul agențiilor, efortul de consolidare este complicat de faptul că nu toate agențiile au un caracter bine fixat. Unele dintre ele sunt, uh, există de mult timp Există însă și alte agenții care au fost recent create și nu au ajuns încă la viteza de croazieră în care să își asume pe deplin atribuțiile. Un al, mai există, există și un al treilea grup de agenții care există de, de ceva vreme, dar ale căror sarcini au fost extinse considerabil recent. procesul legislativ care a extins sau creat uh, sarcini pentru agenții a făcut să uh, necesite mm, resurse umane suplimentare. Există acum o cerere de 300 de posturi suplimentare care ar trebui să fie adăugate structurii actuale. Atunci când uh, examinăm obiectivul stabilit în acordul interinstituțional, există un obiectiv global de reducere cu 5%, deci trebuie să reducem uh, numărul de posturi din agenții cu 300, dar avem nevoie de 3 posturi în plus pentru a ne achita de noile sarcini și pentru a permite noilor agențiilor noi create, nou create de a ajunge la viteza de croazieră. Cum putem reconcilia aceste două obiective care se află în conflict? Comisia a încercat să o facă printr-o comunicare prezentată cu un an în urmă, în iulie 2013, pentru a avea posibilitatea de a crește numărul de angajați al unor agenții în cadrul unei reduceri globale Comisia a propus să se creeze un fond aplicând taxe suplimentare agențiilor care au ajuns deja uh, la viteza de croazieră. Cu o taxă de 1% pe an am putut să creăm un fond de posturi care pot fi redistribuite către alte agenții care trebuie să uh, îndeplinească sarcini suplimentare. Bineînțeles că ritmul reducerilor și al creșterilor trebuie să fie echilibrat, în sensul în care viteza de creare a acestui fond va hotărâ cât de rapid pot fi consolidate anumite agenții. Comisia a prezentat o propunere de a programa resursele umane ale agențiilor descentralizate se anticipă că acest lucru se va întâmpla până în anul 2020 reducerea de peste 5% pentru agențiile care ajung la viteza de croazieră este o condiție prealabilă pentru ca alte agenții să poată să se achite de noile sarcini. Programarea resurselor omului se reflectă în suma granturilor și contribuțiilor finanțate de la bugetul comunitar pentru fiecare agenție și pentru a ne asigura că acestea sunt compatibile și cu sub plafoanele care au făcut parte din negocierile pentru CFM 2014-2020. La fiecare rubrică bugetară exista un subprag și o sumă prealocată pentru a Uh, ne asigura că sumele sunt compatibile cu plafonul respectiv. Programarea pregătită de către comisie pe cei șapte ani care urmează este cade sub pragul stabilit sub plafonul stabilit, uh, respectă obiectivul de reducere a numărului de angajați cu 5% pentru agenții, dă un cadru previzibil agențiilor în pregătirea bugetului anual și primul exercițiu din acest nou context bugetar a fost bugetul pe 2014, unde pentru prima dată numărul total de posturi în agenții uh, luate împreună a scăzut. A scăzut uh, cu un număr limitat de posturi, dar scăderea a reflectat efortul de consolidare. Trecând la uh, proiectul de buget pentru 2015. Comisia a urmat programarea resurselor și care pentru agențiile finanțate în parte sau în totalitate de la bugetul comunitar De asemenea, fără a neutraliza deciziile anterioare unde anumite posturi fuseseră alocate anumitor agenții. Avem un nou organism care va fi înființat acel Single Resolution Board, Consiliul Unic de Soluționare, în forma unei agenții pentru care se vor crea în jur de 122 de posturi suplimentare în anul 2015. Va exista o finanțare inițială de la bugetul UE dimineața aceasta, comisia dumneavoastră a aprobat un transfer rapid, însă începând cu sfârșitul anului 2015, acest organism se va autofinanța și de fapt chiar va restitui la buget sume, sumele deja primite. majoritatea membrilor sunt deja conștienți de faptul că s-a înființat un grup de lucru interinstituțional care a fost convenit în cadrul bugetului pe 2014 la inițiativa Parlamentului, un grup care s-a întâlnit deja de două ori, a convenit Uh, structura, metodele de lucru și calendarul în ceea ce privește mandatul și domeniul de aplicare. Încearcă să găsească criterii și să stabilească o cale de dezvoltare pentru agenții, uh, dat fiind că reducerea personalului cu 5% a fost convenită în acordul interinstituțional. De asemenea, se caută modalități de a găsi sinergii și eficiență mai mare între agenții și în al treilea și ultim rând să discute modalități de a asigura finanțarea și personalul adecvat pentru noile agenții. Aici suntem în momentul, momentul de față. Comisia a abordat propunerea de buget pentru agenții descentralizate în acest mod pentru anul 2015. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule director! Am ascultat poziția comisiei în legătură cu cadrul bugetar al agenției. Este nevoie să se să se reducă personalul, dar în același timp uh, există noi agenții și noi atribuții. Trebuie să se găsească un echilibru în acest sens. Îi dau cuvântul domnului Morton Șterum, reprezentant al agențiilor, pentru a ne împărtăși opinia sa. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor vicepreședinți, stimați membri ai Comisiei. Vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de a discuta bugetul pe 2015. În primul rând, este o mare onoare, o mare plăcere să mă folosesc această ocazie pentru a vă felicita pentru rezultatul alegerilor, iar din partea agențiilor europene pe care le prezint astăzi, vreau să vă spun că așteptăm cu nerăbdare să colaborăm uh, cu dumneavoastră în următorii ani și să vă asigurăm că avem uh, o bază foarte solidă de colaborare de-a lungul a mulți ani cu comisia dumneavoastră. Vreau să încep uh, cu o prezentare a agențiilor, nu fiecare, bineînțeles, Ehm, dar o să vă spun cu ce, colab- cu, uh, ce aducem noi eh, instituțiilor europene și uh, la ultima reuniune discutam despre provocările anului viitor în lumina propunerilor bugetare, iar în cele din urmă o să ne îndreptăm atenția către viitor. Agențiile europene reprezintă o, un element important al Uniunii Europene. Acestea au fost înființate de Parlamentul European și de Consiliu pentru a desfășura uh, sarcini uh, tehnice, științifice și juridice. Noi lucrăm alături de instituțiile europene și de statele membre, oferind uh, consiliere pentru, pentru crearea legislației la nivel european și național. Noi derulăm uh, monitorizări ale riscului și uh, avem sarcini de supraveghere și certificare. Identificăm, evaluăm și comunicăm uh, amenințările prezente și urgențele. Noi promovăm și diseminăm informații și experiență în zonele, în domeniile în care, care sunt importante pentru cetățenii europeni. În lumea întreagă, Agențiile sunt respectate și bine cunoscute, cum ar fi uh, FAO în uh, Statele Unite, care au, aceste agenții au fost create pentru a consilia administrația publică. La fel și agențiile europene, care au fost create pentru a aplica politicile europene în mod mai eficient și pentru a răspunde nevoilor identificate de instituțiile europene și de statele membre. Ne ocupăm de foarte multe domenii care afectează viețile cetățenilor de peste tot din Uniunea Europeană, pe pământ, pe mare, în văzduh. Ne ocupăm de alimente, medicamente, transport, mediul înconjurător și așa mai departe, asta ca să nu vorbim de justiție, securitate și, bineînțeles, drepturile fundamentale. Bineînțeles, aceasta nu este o listă exhaustivă, dar voiam uh, doar să vă prezint câteva domenii specializate în care ne ocupăm. Agențiile nu joacă un rol esențial nu doar în ceea ce privește aplicarea politicilor și programelor europene, ci și în ceea ce privește faptul că joacă un rol foarte important în economiile de scală. În multe sectoare, agențiile reduc uh, costurile asupra contribuabililor. Uneori este mai ieftin să să se facă ceva la nivel uh, european decât uh, să fie repetată acea acțiune de 20-30 de ori la nivel național. Agențiile consumă la ora actuală 0,6% din bugetul european total. Înainte de această reuniune, a spus și dumneavoastră, domnule președinte, ați primit uh, un document care prezintă principalele dificultăți cu care se vor confrunta agențiile dacă propunerea bugetară actuală pentru anul 2015 va fi adoptată. Dați-mi voie în urma- să vă prezint în următoarele minute principalele elemente cu exemple concrete. Procedura bugetară pentru 2015 se derulează într-o perioadă în care mulți cetățeni europeni se confruntă cu greutăți economice, iar statele membre se confruntă cu restricții bugetare. Agențiile sunt uh, localizate uh, așa o sediu în statele membre aproape de cetățenii europeni. Bineînțeles, înțeleg situația economică dificilă în care se găsește Uniunea Europeană. Înainte, deci, de a intra în amănunte privind propunerea Comisiei cu privire la, res, la alocarea resurselor pentru agenții pentru 2015, vreau să subliniez faptul că agențiile uh, sunt angajate în ceea ce privește acțiunile necesare pentru măsurile care sunt, de care este nevoie pentru a soluționa grava situație economică care se confruntă Europa la ora actuală. Acestea fiind spuse, agențiile încearcă să sporească zona de cooperare, să sporească transparența și, nu în cele din urmă, să-și îmbunătățească eficiența. Asta prin tehnologii noi uh, în administrațiile publice și prin instrumente de afaceri eficiente, cum ar fi bugetizarea bazată pe activități, gestiunea bazată pe activități și uh, stabilirea costurilor pe baza activităților. Aceste măsuri care au fost deja luate de majoritatea de toate uh, agențiile până la urmă au ca scop uh, asigurarea faptului că agențiile folosesc toate posibilitățile de de a face economii și de raționalizare. Agențiile respectă deciziile luate de Parlament, Consiliu și Comisie într-o declarație comună și într-o abordare comună în 2012. Colaborând cu serviciile Comisiei, noi am, suntem foarte avansați în ceea ce privește aplicarea foii de parcurs cu privire la urmar la perioada următoare după abordarea comună. Principalele acțiuni ale foii de parcurs au ca scop îmbunătățirea eficienței și răspunderii agențiilor. Foaia de parcurs dorește să aducă mai multă coerență în ceea ce privește funcționarea agențiilor. Majoritatea acestor acțiuni au fost deja aplicate sau vor fi finalizate până la sfârșitul anului, uh, aducând mai multe avantaje de eficiență. În ciuda tuturor acestor acțiuni care au fost luate de agenții, totuși acestea nu sunt suficiente pentru a compensa uh, reducerile impuse de comisie, mai ales uh, pentru agențiile uh, care funcționează la viteză de croazieră. Vă reamintesc uh, că, noul acord instituțional din decembrie 2013 stabilește obiectivul de a aplica treptat reducerea personalului în toate instituțiile Uniunii Europene și în toate agențiile și organismele Uniunii Europene cu o reducere a personalului de 5% pe o perioadă de 5 ani. Aici vreau să vă spun foarte clar că agențiile nu numai că au acceptat această reducere de personal, ci mai mult majoritatea cu mari dificultăți au aplicat deja această reducere în politica de organigramă și de personal pe următorii ani. Dar în propunerea comisiei vedem că se, depășe, se depășește procentul convenit de 5%. Se impune agențiilor încă, încă o reducere de 5% pentru organigrame, pentru a uh, crea un uh, grup de detașare a personalului. Acest lucru am, a fost făcut public în comunicarea Comisiei din anul trecut, o comunicare pe care a respins-o Parlamentul European. Agențiile, asemenea Parlamentului European, se opun acestei propuneri făcute de Comisie. Abordarea DG Bugete este, este este de a aborda resursele agențiilor ca un uh, pachet financiar unic. În momentul în care o agenție primește resurse suplimentare pentru mandatul juridic sau în momentul în care se creează o, se creează o nouă agenție, celelalte agenții au de suferit, deci li se iau din resurse. Abordarea liniară a Comisiei față de reducerea de 5% a creat perturbări agențiile mai vechi, deci acum uh, trebuie să aplice nu numai o reducere personalului de 5%, ci încă o, și o reducere suplimentară de 5%, ducând la o reducere a personalului cu Asta nu se mai întâmplă în nicio altă instituție sau organism european. Reducere a personalului cu 10%, iată o situație foarte diferită de e, inițial procent de 5% asupra căruia s-a căzut la un acord. Iar acest lucru, fără niciun fel de despăgubire, nicio scădere a obligațiilor juridice în ceea ce privește unele sarcini ale agențiilor și nici o creștere a bugetului care ne-ar permite să externalizăm unele dintre activitățile noastre. Propunerea Comisiei duce la tratament inegal pe două direcții. Agențiile uh, față de instituții pe de-o parte și agențiile mai vechi față de agențiile noi pe de altă parte. Să vă spun care sunt una dintre problemele propunerii Comisiei. Un exemplu foarte clar care arată despre ce este vorba. Este vorba despre uh, Agenția de Siguranță Aviatică. Această agenție este clasificată de către comise ca o agenție cu sarcini noi. Agenția propune o organigramă de 693 de posturi pentru 2015. Dintre acestea, 463 sunt finanțate de către uh, uh, taxe și uh, de, că, de către tax, din taxe, iar celelalte posturi sunt finanțate de bugetul european. Din cauza sarcinilor noi, agenția a cerut uh, o suplimentare cu 8 uh, posturi. Comisia este de acord, dar în același timp propune o reducere de cu, pat, cu 14 posturi finanțate de, din uh, tarife și uh, taxe, taxe și onorarii. Deci, oferă 8 posturi noi, dar în același timp se cere reducerea a 14 posturi. Chiar dacă aceste 14 posturi reprezintă un plafon de recrutare și nu un obiectiv. Dacă ar fi fiindcă ocuparea acestor posturi depinde de volumul de muncă. Aceste reduceri nu ar trebui să fie aplicate în mod orbește, fără să țină cont de specificitatea fiecărui caz de pildă agenția care, această agenție care are nevoie de flexibilitate pentru a răspunde solicitărilor de certificare din partea industriei aviatice. Domnule președinte, stimați membrii ai Comisiei pentru Bugete, dați-mi voie să vă spun că suntem deja la capacitate maximă, funcționăm la capacitate maximă. Predecesorii mei, eh, președinții rețelelor de rețele de uh, agenții ne-au uh, au, uh, ne-au spus că lucrurile se vor putea înrăutăți și iată acest lucru se întâmplă. Această situație, pot să confirm această situație de acum doi ani, când când uh, o agenție nu a putut să-și uh, îndeplinească sarcina, iar astăzi mai multe agenții se confruntă cu situația de a fi incapabile, de a fi uh, de a fi incapabile să-și desfășoare sarcinile, iar solicitările asupra agențiilor din partea instituțiilor europene sporesc. Multe dintre sarcinile noi eh, de funcționare și administrative depășesc eh, actele juridice, iar acestea sunt de cele mai multe ori mai importante decât eh, evoluția sarcinilor existente. Agențiile sunt adesea victime ale propriului succes, ceea ce înseamnă cu cât rezultatele sunt mai bune, cu atât li se cere mai mult. E foarte simplu. Dar aceste dar aceste cerințe trebuie să. aceste cerințe nu sunt nu beneficiază de resursele adecvate. Acest lucru vedeți și în documentul pe care vi l-am prezentat astăzi. Dar lucrurile nu pot continua la nesfârșit așa, iar agențiile se confruntă cu o dilemă cum să își îndeplinească mandatul cu resursele pe care le au la dispoziție. Este uh, adevărat că este, este normal ca uh, directorii și managerii agențiilor trebuie să hotărască ce anume sarcini ale mandatului să îndeplinească, oare agențiile au într-adevăr dreptul să ignore lucruri pe care le cereți dumneavoastră, legiuitorii, prin intermediul regulamentelor și prin intermediul legislației care are impact asupra activităților noastre. Știu că mulți eh, directori executivi și membri ai consiliilor de administrație sunt nemulțumiți de această situație, de situația actuală. Dar acest lucru poate fi evitat printr-o evaluare uh, amănunțită a nevoilor uh, fiecare agenții, de la caz la caz, în conformitate cu uh, cerințele care se fac în acel domeniu al politicilor. Autoritățile bugetare ar trebui să, să, să aibă o Uh, vedere de ansamblu al bugetului, bugetelor agențiilor și ale instituțiilor, aici mă gândesc la DG-urile relevante din Comisia Europeană, ar trebui să aibă în vedere nevoile nevoile de politici ca punct de plecare în momentul în care se iau decizii cu privire la resurse. Ne dăm seama că analizarea fiecare agenții de la caz la caz și uh, și va, va necesita eforturi suplimentare atât din partea agențiilor cât și din partea autorităților bugetare. Dar suntem convinși că acesta este singura cale de a ne asigura că vom ajunge la economii de durată. Există deja o fundație pentru acest lucru, în momentul în care parlament, comisiile specializate ale Parlamentului European fac schimb de informații cu agențiile care țin de competența lor, în momentul în care le analizează programele de funcționare și uh, și înaintează avize specializate Comisiei pentru Bugete în cadrul procedurii bugetare. Această analiză de la caz la caz ar putea să fie consolidată prin intermediul comisiei dumneavoastră pentru a adopta organigrame și bugete bazate pe nevoile, pe o analiză corectă a nevoilor. Vreau să mulțumesc comisiei pentru faptul că își dă seama cât de grave sunt aceste probleme și sprijină agențiile în încercarea lor de a soluționa aceste probleme. Vreau să vă mulțumesc pentru declarația clară făcută de Parlamentul European de Comisia pentru Bugete în orientările generale pentru pregătirea bugetului pentru 2015. Aceasta a subliniat nevoia de a evalua toate agențiile de la caz la caz în funcție de resurse umane și de buget alocat. Privind către viitor, vreau să vă, să vorbesc despre noul grup de lucru interinstituțional. Agențiile salută instituirea acestui grup de lucru care va analiza resursele agențiilor decentralizate pentru a stabili o cale, o direcție de dezvoltare a agențiilor pe baza unor obiecte obiective și pe baza, uh, pe baza meritelor agențiilor. Mă bucur foarte mult că legiuitorii se apleacă cu interes asupra viitorului agențiilor. Sunt sigur și nu sunt singur în această părere de faptul că agențiile europene la nivel individual și ca rețea joacă un rol important în, important în această discuție pe baza experiențelor din activitatea de zi cu zi în cele peste 30 de agenții din Uniunea Europeană. Vă putem ajuta să identificați mai precis problemele existente și vă putem oferi soluții concrete pentru acestea. Avem foarte multe idei în, aceste, în această rețea, idei de ordin structural în ceea ce privește modul în care se poate consolida plus valoarea agențiilor pentru cetățenii Uniunii Europene, fără să se aducă atingere restricțiilor bugetare actuale. Noi înțelegem cum s-au lucrurile și acceptăm situația. Activitatea grupului de lucru este foarte importantă pentru activități, dat fiind că noi suntem cei mai afectați de rezultatele grupului de lucru. Agențiile ar trebui să fie incluse în această activitate. Sunt convins că agențiile își pot aduce contribuția la, uh, la această muncă pentru iar pentru acest lucru e nevoie de o interacțiune mai strânsă. Vă stăm la dispoziție. Bineînțeles, ca președinte al rețelei și a agențiilor, vă stăm întotdeauna la dispoziție și vă stau întotdeauna la dispoziție. Vreau să vă mulțumesc, domnule președinte, domnilor și doamnelor, pentru că mi-ați ascultat prezentarea și Aștept cu nerăbdare să colaborăm în continuare cu comisia dumneavoastră în, uh, în anii următori care nu vor fi nu vor fi lipsiți de probleme, care vor reprezenta o provocare și iată am încheiat ce aveam de spus. Uh, o să eu vă stau, gat, vă, vă stau la dispoziție pentru întrebări la fel și uh, colegii mei, dar acum îi dau cuvântul lui Marcel de la Unitatea pentru Training. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că dumneavoastră ați spus lucrurile foarte bine. Poate ar fi bine acum să răspundem întrebărilor. E clar că coordonarea, că vom oferi informații și clarificări dacă sunt necesare în ceea ce privește datele de bază și evoluția bugetară. Mulțumesc. Domnule Cherun, ați venit aici uh, alături de alți colegi ai dumneavoastră. Dacă doresc și ei să iau cuvântul, sunt uh, bineveniți. Dacă nu, dacă nu, atunci uh, poate pot să răspundă la întrebări. la întrebările adresate de membrii Comisiei pentru Buget. Monsieur Zokiovski. Oui. Domnul Sofi Zdehovski. Eh, Děkuji za přednesený referát. Eh, velmi si vážím, pane předsedo. Mulțumesc pentru, această, pentru toate aceste informații. Mă bucur că pot lua cuvântul, însă nu pot să scap de un sentiment, chiar dacă sunt nou, dar am senzația că dacă vorbim despre lucruri, trebuie să fim foarte preciși. Ați spus că acum doi ani doar o agenție nu a putut să-și exercite funcțiunile din motive financiare și că acum sunt mai multe. Însă datele nu sunt suficient de clare, de specifice. Eu nu vreau să știu o cifră, eu vreau să știu câte agenții nu pot să își ducă la bun sfârșit mandatul, de ce, care sunt problemele financiare cu care se confruntă, Și, în general, aș vrea să ne dați informații cât mai precise și concrete, pentru că acum nu am nicio idee uh, câte, de, despre câte agenții e vorba și despre ce sume vorbim. Mulțumesc. Bien, nous allons prendre les différentes interventions. Les... Vom asculta acum uh, mai multe intervenții din sală și le puteți să răspundeți la mai multe întrebări grupate. Prin o serie de uh, cinci intervenții. Are cuvântul domnul Gaier. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebare adres, o întrebare adresată agențiilor și una pentru comisie. În ceea ce privește agențiile, pe bună dreptate ați spus că partea de buget pe care o, de care beneficiați este redusă față de mm, ordinele de, ordinul de mărime cu care avem de-a face de obicei. Când mă uit la uh, agențiile UE și la discuțiile referitoare la acestea, inclusiv în țara mea, uh, avem senzația așa că agențiile Uniunii Europene uh, Uh, sunt ca o căpușă pe bugetul european. Dar 0,6% din buget, aceasta este cifra, s-ar putea să fie înfricoșător de puțin pentru unii jurnaliști care ar crede că avem cifre mai mari. Ați spus că agențiile dumneavoastră uh, din cauza, că agențiile dumneavoastră, din cauza acțiunilor comisiei, uh, ajung să nu mai poată aproape să uh, funcționeze. Vă rugăm să fiți înțelegători, vrem să ne ocupăm de asta, de asta suntem aici, dar ne întrebăm în ce măsură discutați aceste probleme și cu comisiile dumneavoastră de resort, pentru că acestea trebuie să depună avize și pentru bugetul național pentru agențiile dumneavoastră. Deci, fac apel la dumneavoastră să uh, vă orientați și, că, și să căutați sprijin în comisiile care uh, se ocupă de agențiile noastre respective, astfel încât acestea uh, să obțină pentru noastră mai multe fonduri. Sunt uh, convins că astfel de uh, acțiuni ar putea să ducă la efecte și în comisia noastră, um, pe lângă faptul că noi discutăm numai o dată pe an. Deci, bineînțeles că și noi, ce uh, această reuniune este importantă și este foarte important ca agențiile să rămână funcționale și, funcționale și să-și uh, facă treaba. Doream numai să vă fac, să vă indic unde ar putea fi aliații dumneavoastră. Întrebarea către comisie. Uh, este vorba aici de întrebarea, pot agențiile să-și facă treaba? De 5 ani am fost, 5 uh, uh, ani am fost coordonator al grupului meu în Comisia de Control Bugetar, comisia care se ocupă de descărcarea pentru agenții. Și în ultimii 5 ani, în Comisia de Control Bugetar, am avut controverse destul de, și diferende destul de dure pe baza întrebării dacă în agențiile europene banii uh, sunt folosiți în mod și sunt administrați în mod adecvat. Eu sprijin această abordare și anume ca agențiile să fie supuse unui audit extern. Foarte bine, dar cine plătește acest audit? Acest audit extern este sprijinit de către toată lumea. Eu așa am înțeles uh, rezultatul abordării comune din 2012 că uh, Curtea de Conturi Europeană, cu expertiza sa, va sprijini agențiile să găsească acest auditor extern. Este foarte clar că nu poate Curtea de Conturi să facă acest lucru pentru că renunțat la independența sa. Însă curtea uh, se poate ocupa de a sprijini agențiile să găsească un auditor extern. Dar acum citesc că în iunie uh, Curtea și Comisia au căzut de acord să transmită această sarcină agențiilor. Foarte bine pentru Curte și pentru Comisie, pentru că au rezolvat două probleme. În primul rând, cine plătește și în al doilea rând, cine se ocupă de asta, însă viața agențiilor nu este cu nimic mai bună sau mai ușoară după asta, însă competențe, pentru că competențele agențiilor nu sunt să-și găsească proprii auditori, ci sunt să-și facă treaba. Eu aș vrea să știu de la comisie care au fost motivele care au um, făcut-o să ajungă la această soluție împreună cu curtea pentru că, bineînțeles, găsirea unui auditor extern uh, presupune o serie întreagă de elemente, o, un apel de ofertă, niște studii, licitații și așa mai departe. Vă mulțumesc. Domnul Depre are cuvântul. Uh, oui, président. Da, domnule președinte, am o singură întrebare relativ general atunci când am citit documentul de poziție al rețelei agențiilor, văd că asistăm în permanență la necesitatea alocării resurselor de a se lucra de la caz la caz. Și că în același fel se va atinge reducerea de 5% din personal. Următoarea întrebare. Ce părere are Comisia de această propunere a agențiilor în legătură cu sugestiile formulate în acest document la pagina 8, unde se spune că se lucrează de la caz la caz. Dacă aceste criterii sunt compatibile cu obiectivul pe care vi l-ați fixat. Se spune, în ceea ce privește agențiile, lucrul pe, o, pe bază de la caz la caz, cum se pot atinge rezultatele globale fixate. Există cumva o soluție magică? Cum se poate pe bază individual, individuală atinge obiectivul de reducere de 5%? Sau poate mi-a schimbat ceva în demonstrația dumneavoastră? Vă mulțumesc, domnul Manca domnule președinte. Un exemplu. Curtea de conturi, în urmă cu doisprezece treisprezece ani, uh, a efectuat un audit asupra propriei instituții. De când s-a făcut acest audit, ei au reușit în fiecare an să-și reducă costurile și au fost mai eficienți uh, decât multe alții în acest sens. Așa trebuie să acționăm. Dacă oferim auzit extern instituțiilor, vom găsi loc de mai bine. Am înțeles că fiecare șef al, al unei instituții uh, trebuie să asigure o calitate a managementului, însă peste tot se pot îmbunătăți lucrurile poate uneori cu 2%, altundeva cu 20%. Eu am experiență cu astfel de organizații unde am efectuat uh, un audit și am reușit să, efect, să reducem costurile. Sunt convins că faceți treaba bine, însă avem nevoie și de argumente, pentru că dacă nu avem argumente, nu putem să știm unde putem face lucrurile mai bine. E bine că se va face un audit extern și cred că acesta vă va ajuta să obțineți rezultate mai bune. Apoi, în ceea ce privește cerințele dumneavoastră, toate acestea trebuie să fie cuantificate și transmise uh, comisiilor. Veți uh, coopera cu aceste comisii și membrii vă vor da un sfat referitor la ceea ce ar trebui făcut și, bineînțeles, vă vor sprijini dacă solicitările dumneavoastră sunt justificate. Dar avem nevoie de cifre, de date, de conținut. Trebuie să știm unde sunt uh, problemele. Mulțumesc, domnule Kenicui. Gracias, señor presidente. Uh, el, el portavoz de la red de agencias Mulțumesc, domnule președinte. Purtătorii, purtătorul de cuvânt, purtătorii de cuvânt al agențiilor au spus că, uh, din punct de vedere al bugetului, uh, costurile sunt neutralizate, având în vedere munca depusă. Bineînțeles, o agenție întreagă nu poate să fie neutră din punct de vedere bugetar. Dacă se fac acum însă aceste reduceri prevăzute, acestea vin din aspectele tehnice? Au existat fonduri suplimentare în agenții sau ce s-a întâmplat? Sau a fost vorba mai degrabă de uh, de um, atitudini uh, sau poziții mai ideologice care au dus până la urmă la reducerea acestor fonduri? În al doilea rând, chiar dacă am ajunge la concluzia că au existat prea multe resurse la agenții, e posibil. Aș vrea să știu dacă este logic într-o astfel de situație de criză socială este normal să se crească Uh, bugetul agențiilor uh, de exemplu, în ceea ce privește munca polițienească și ca aceste lucruri să fie puse pe picior de egalitate cu reducerile în domeniul social, educație, și așa mai departe. Eu cred că avem nevoie Cred că nu trebuie să punem sigura, securitatea deasupra drepturilor tuturor cetățenilor. Mulțumesc. O a șasea solicitare de intervenție avem, domnul Colman, pentru că nu mai dorește nimeni altceva, altcineva după aceea. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc pentru cele două prezentări și aș dori din uh, să mă refer, aș dori să mă refer la activitatea mea de la Curtea de Conturi din landul Baden-Württemberg. Am uh, făcut multe audituri uh, la um, multe autorități pentru a vedea care sunt posibilitățile de a face economii. Și întotdeauna situația a fost uh, așa. Fiecare autoritate poate, și a, um, autoritate poate să uh, uh, explice de ce are nevoie de mai multe resurse. Sunt oameni harnici, uh, cu experiență și dacă îi lăsăm, vor, face din ce, vor avea din ce în ce mai multe sarcini de exercitat în fiecare an. Pe bună dreptate s-a spus că la agenție avem 0,6% din buget folosit pentru uh, personal. Însă, în același timp, vorbim despre 6.000 de posturi distribuite pe 32 de organizații. Și cred că aici ar trebui să se facă întâi o analiză a sarcinilor. De ce avem 32 de organizații? Obțin ele o valoare adăugată? Se, obțin, se înlocuiesc structuri naționale prin existența acestor, uh, acestor uh, agenții? Uh, și sunt aceste uh, agenții într-adevăr așa structurate, în, în, în așa fel structurate încât să se rezume la strictul necesar. Întotdeauna se poate lucra în două moduri. Fie am o sumă prevăzută și pot să uh, și vreau să-l folosesc cât mai bine, fie spun că am un scop și uh, spun că vreau să aloc o sumă minimă pentru atingerea acestui scop. Și cred că în această perioadă trebuie să fim pentru varianta a doua. Trebuie să spunem că cu cât mai puțin bani vrem să atingem obiectivele dorite. Mulțumesc! Je n'ai pas d'autres demandes de parole. Si vous le permettez, moi je suis nouveau. Am alte solicitări de intervenție. Dacă îmi permiteți, eu sunt nou eurodeputat și nou la Comisia Bugete, deci aș dori să clarificăm un punct. Avem 32 de agenții, dar în lista transmisă, position paper, în legătură cu rețeaua agențiilor comunitare, văd 41 de structuri. De unde diferența între 32 și 41? Am înțeles că se va face o analiză de la caz la caz. Nu cumva agențiile pot fi diferențiate prin natura autorităților. Avem anumite agenții care sunt de reglementare, la piețele financiare, bănci, uh, companii de asigurare, de pensii, noi instituție pentru rezoluții, putem, ne putem imagina că agențiile sunt autorități independente și vor avea contribuții obligatorii. E, mi se pare că aici ar putea să existe chiar potențialul de resurse proprii pentru o serie de instituții care aparțin de marea familie a agențiilor. Trebuie să diferențiem acest tip de autorități de alte agenții care au scop, scop de consultanță, de servicii, și care ajută, de exemplu, comisiile Parlamentului European. Aș întreba dacă există Uh, și vreo duplicare între agențiile europene și cele naționale. Poate că anumite state membre ar putea să facă economii uh, desfințând agențiile naționale dacă deja munca este făcută deja la nivel european. Aș dori așadar să clarificăm acest punct în special și după aceea mai global dacă trebuie să se facă câte un audit pe agenție, poate trebuie să audităm în general toate agențiile pentru a vedea dacă nu, putea, nu cumva există sinergii posibile, uh, clustere care să poată fi organizate. Iată, așadar, cele câteva întrebări pe care le aveam eu. Vom da acum așadar cuvântul domnului Sherum, dacă dorește directorului Direcției Generale Buget, uh, domnul Presa. Însă aveți acum cuvântul domnului Șerum. Și puteți să vă bazați în răspunsurile dumneavoastră și pe colegii dumneavoastră care sunt membri aici, prezenți și care fac parte din Troică. Thank you very much, Mr. Chairman. And... Mulțumesc, domnule președinte. Very rich uh, comments. Mulțumesc pentru toate aceste comentarii și întrebări referitoare la agenții. Cred că uh, toate acestea sunt foarte promițătoare pentru dialogul continuu între agenții și această comisie și uh, mă bucur că vom putea aprofunda acest dialog cu timpul. Voi începe cu dumneavoastră și cu întrebarea dumneavoastră, domnule președinte problema și 32-31. În rețea, în rețeaua agențiilor am invitat și um, așa numitele întreprinderi comune. De exemplu, întreprinderea comună Clean Sky este cel mai recent membru al uh, rețelei noastre. Ei doresc să reducă în mod drastic um, impactul asupra mediului al aviației prin uh, tehnologii de vârf. Un exemplu uh, doar. Deci acestea um, sunt similare cu structurile agențiilor, deci i-am invitat la acest schimb informal pe care îl avem. Încă o subiecte la care v-ați referit, domnule președinte. Noile căi uh, în care putem aborda lucrurile. Aștept cu uh, nerăbdare să discutăm aceste aspecte. Care sunt uh, chestiunile principale în această uh, situație actuală? V-ați referit la faptul că mai multe uh, agenția ar putea să genereze uh, venituri din taxe, alte agenții ar putea atrage finanțare din exterior în alte moduri. Există multe posibilități și de aceea aș dori să revin la abordarea noastră de la caz la caz, astfel încât să identificăm uh, noi uh, căi Există deja o bună interacțiune între agenții în mai multe moduri. Există posibilitatea de a explora noi domenii, de exemplu instrumentele de management pe care, de exemplu, uh, le-au elaborat, uh, le sau un instrument de management pe care l-ar fi elaborat o agenție a fost uh, folosit și de alte agenții sau a ajutat agențiile mai mici în proceduri, uh, de exemplu, de achiziții publice uh, mai importante, avem uh, consilii com- sau reuniuni comune. Toate acestea pot fi aprofundate. Îmi pare rău dacă nu v-am reținut numele. Domnul Sikorski, referitor la specificitate. În notele pe care le-am transmis, în anexă, vedeți o serie întreagă de exemple din agenții. Noi suntem o agenție de coordonare și facem studii, sondaje pentru toate celelalte și, bineînțeles, putem să vedem informații mai concrete. Bineînțeles, ceea ce aveți în document sunt exemple de la agenții, însă sunt convins că unii dintre colegi ar uh, putea să vă dea uh, informații în plus, uh, de exemplu colegii din Lisabona. Și bineînțeles, din propria noastră agenție pot să vă spun că pur și simplu nu putem să facem față în cele nouă domenii prevăzute. Nu avem suficiente resurse pentru asta, deci facem o prioritizare. Însă, cu cea mai mare plăcere, revenim uh, la... Vă vom răspunde la întrebări suplimentare. Domnului Gaier, referitor la întrebările sale. V-ați referit la valoarea adăugată pe care o, adu- pe care o aducem noi. Lucrăm acum la asta între agenții pentru a prezenta lucrurile mai bine de la agenție la agenție. La începutul lunii septembrie vom încerca să publicăm o broșură cu aceste elemente care să consolideze exact acest profil pe care am înțeles că îl căutați. Ce fac agențiile? Cum poate fi făcut mai vizibilă, făcută mai vizibilă munca lor? acesta este un dezavantaj al agențiilor. Nu se știe exact ce aduc ele. Însă ne-ați întrebat și ați abordat subiectul uh, unor discuții interne, cum putem la nivel intern să îmbunătățim eficiența agențiilor. Este ceva ce dezvoltăm și în dialogul cu dumneavoastră și bineînțeles că apreciem reacțiile dumneavoastră Am vrea să știm ce, ce își doresc uh, și statele membre de la noi. Domnul Depre, cum am atinge aceste reduceri? Ați întrebat dacă există un praf magic pe care putem să-l folosim? <laughs> Ei bine, nu. Nu există un panaceu și de aceea vom reveni la fiecare dintre agenții, la fiecare dintre domenii, pentru a vedea ce putem dezvolta, cum putem atinge această țintă, oricare ar fi ea, 5% sau cât, uh, cât este necesar. Doresc să subliniez, agențiile nu rezistă la a contribui, nu se opun. Dar ne întrebăm de ce trebuie noi să reducem mai mult decât alte instituții. Aceasta este, de fapt, poziția noastră. Și, bineînțeles, în acest dialog cu instituțiile dorim să discutăm și ceea ce trebuie să prioritizăm. Atât uh, directorii cât și consiliile de management uh, consideră că este puțin ciudat să spună că, da, aici avem o obligație juridică să facem ceva, de, însă, în același timp, nu avem suficiente resurse, deci uh, le neglijăm uh, acest, uh, acest domeniu pentru o vreme. Domnul Manca, referitor la auditul independent și la modul de a descoperi cum putem fi mai eficienți, au loc foarte multe audituri în agenții, există foarte multă transparență în jurul agențiilor. Bineînțeles, lucrurile pot fi îmbunătățite și suntem dispuși să acceptăm sfaturi și recomandări, însă se efectuează o auditare a, mun- a muncii noastre, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al activităților. Acceptați să fiți întrerupt pentru că domnul de pre dorea să răspundă la una dintre observațiile dumneavoastră. Uh, Pardonnez-moi, je reviens à, l'approche cas par cas. Da, revin la abordarea caz, de la caz la caz. Mă bazez pe documentul pe care uh, ni l-ați trimit, concluziile de la pagina 8. Înțeleg că de la caz la caz vreți să, să respectați statutul autonom al fiecarei agenții, foarte bine. Deci fiecare are caracterul specific care îi aparține. Prin uh, decizia juridică pe care, mm, care, care am ființat-o, însă printr-o abordare caz la caz, veți ajunge la același rezultat uh, ca și cel dorit, 5% reducere. Dar ce se schimbă? Cum va schimba o abordare de la caz la caz lucrurile. Dacă aveți același obiectiv și dacă vreți să-l atingeți, ce se schimbă? N-am înțeles acest lucru din răspunsul dumneavoastră. Bien, qui répond sur ce point particulier? Dacă doriți să răspundeți pe acest punct particular. Pot să-i dau cuvântul colegului de care reprezintă aici rețelele. Mulțumesc, domnule președinte, pentru a răspunde la domn, întrebarea domnului Deprec. Trebuie clarificate lucrurile. În documentul pe care l-am trimis, agențiile nu recunosc obligația de a efectua o reducere suplimentară de 5% din buget, pe lângă cele 5% solicitat tuturor instituțiilor, decât printr-o abordare globală. Deci există un obiectiv pentru toate agențiile și agențiile care sunt uh, deja funcționale um, pentru a face eforturi suplimentare. Însă viitorul este întotdeauna nesigur și, în al doilea rând, uh, presupune un buget al agențiilor descentralizate, separat de orice politică particulară. Atunci când domnul Gaier evocă rolul diverselor comisii, este esențial că atunci când se constată că o agenție descentralizată, comisia și o agenție a comisiei sau o întreprindere comună are capacitatea de a colabora, de a Uh, contribui mai mult la eficacitatea administrativă sau, putea, o poate face. În acest fel se împiedică o abordare pe politici. Cu o abordare caz la caz, abordă, abordează mai bine situația fiecărei agenții, dar și în cadrul politicii generale urmate de către Uniune. Abordarea este totuși puțin diferită și al doilea punct, dar poate aici intrăm în detalii, rezumăm dificultățile de aici de a asigura coerența între regulile generale și atunci când avem ca autorități consiliile de administrare, există cazuri eterogene, însă nici statele membre nu au aceeași opinie în ceea ce privește reducerea de personal. Așadar, agențiile pentru a fi foarte clar, nu contestează efortul suplimentar de 5% solicitat uh, în forma. Noi vrem o abordare caz la caz care să permită individualizarea, abordarea agențiilor pe sector politic. Pentru a reveni la propunerea evocată de către domnul președinte și de către mai mulți membri ai adunării, să avem o abordare pe clastere și pe tipuri de activitate, este o abordare bună. În 2009, dacă nu mă înșel, s-a uh, efectuat un studiu comandat de Direcția Generală Buget și s-a evidențiat că existau multe situații de sinergii. Bineînțeles că nu suntem de acord cu o abordare orizontală pentru o categorie a instituțiilor, Trebuie să avem o abordare care să țină cont de politicile și de activitățile, de, de exemplu, în domeniul securității feroviare și aeriene, în domeniul controlului financiar, care să fie abordări conforme cu o abordare mai generală pe clastere și pe politici pentru a se ajunge la un obiectiv. Pentru a găsi factor comun dacă o agenție s-a achitat mai bine de aceste eforturi. Bine, poate am citit prost uh, documentul, da, dar se spune aici că o abordare de, de la caz la caz permite uh, reducerea de 5% în fiecare instituție, nu într-un cluster. Citesc ce se scrie aici în text. Cred că textul va fi modificat. Eu încerc să înțeleg ce vrea să spună textul. Da, am înțeles uh, că trebuie să avem o reducere de 5%. Ne pun probleme uh, reducerile de 5% în plus. S-a propus în trecut să se înghețe numărul de agenții. Dacă se creează o agenție și se reduce bugetul tuturor uh, agențiilor, costurile de certificare pentru Airbus și alte Uh, aspecte nu se vor reduce. Vom face reducerea de 5% ca și celelalte instituții, dar ne pun probleme reducerea suplimentară de 5% care ni se solicită. Nu sunt încă convins pentru că se vizează aici o soluție alternativă la redeployment tool. Deci înseamnă că Eh, aveți în vedere o altă modalitate de a atinge reducerea de 5% sau n-am înțeles eu textul? Nous allons poursuivre. Bine, vom trece mai departe. Și puteți să... În ceea ce primește agențiile și posturile, am înțeles că săptămâna de lucru a trecut de la 37 de ore la 40 de ore, fără nicio modificare a, salari- a salariului. Da, puteți continua. Da. Am înțeles ultimul dumneavoastră comentariu, este într-adevăr adevărat. De asemenea, intrăm din nou la problema clusterelor Vorbim aici de agențiile din domeniul securității, justiției, afacerilor interne. Acolo se colaborează pe, pe fond și de asemenea pe a, teme administrative. Atunci însă când vorbim despre aceste probleme, trebuie să vedem și alte modalități de a forma clastere. M-ați întrebat și dacă există vreun surplus în agenții. Bineînțeles, atunci când începe un proces de acest fel, vezi alte modalități care pot să fie alte locuri unde se pot înregistra economii. Bineînțeles că nu am o viziune globală a celor 41 de instituții, însă, în general, aceste instituții sunt foarte bine gestionate și eficiente. Însă trebuie să vedem cum putem îmbunătăți lucrurile, putem introduce noi tehnologii prin care să economisim. putem să consolidăm dialogul pe aceste teme în mod foarte clar. Și acum, eh, pentru a-i răspunde ultimului vorbitor, domnul Coment, din nou analiza funcțională a agențiilor și a rolului lor pentru un anumit domeniu se reflectă în abordarea caz la caz. Asta dorim să obținem din discuția de la caz la caz, pentru a vedea ce așteptă, ce așteptări avem de la fiecare agenție. Am terminat lista mea de întrebări, însă Mulțumesc. Atunci dau cuvântul acum directorului Direcției Generale Bugete din cadrul Comisiei, domnul Silvano Presa. Mulțumesc, domnule președinte. Aș începe prin a răspunde la întrebarea domnului Comel și altor intervenienți în legătură cu abordarea uh, cum atingem perimetrul de acțiune al unei agenții. Trecem întotdeauna printr-o procedură legislativă prin care Comisia propune ori înființarea unei noi agenții sau extinderea sarcinilor unei agenții deja existente. Există și o fișă financiară cu prevederile bugetare prin care se estimează resursele umane și cele bugetare acolo unde există intervenții de făcut. Așadar, în momentul înființării extinderii unei agenții, se face un studiu și se judecă, judecă oportunitatea în bugetarea a anumitor politici și la sfârșitul procesului avem obligația de a forma o agenție sau a extinde una existentă și pe baza acestor estimări Comisia a calculat necesitățile suplimentare de acum până în 2020. Deci este o abordare de la caz la caz. Nu am tratat în mod egal în bloc toate agențiile. Însă, trebuie să reconciliem lucrurile cu obiectivul central, de sus în jos, de a avea o reducere de 5% a personalului. Aici vă mărturisesc că sunt, uh, am aceeași abordare cu domnul Depre, pentru că analiza de la caz la caz nu dă o, ca rezultat natural o reducere de 5%. Vă dau un exemplu. Dacă iau cerințele tuturor agențiilor descentralizate pentru proiectul de buget 2015, în total ajungem la 109 de posturi în plus. Deci este vorba de o creștere, nu de o scădere. Așadar, în interiorul acestei tensiuni de a găsi mijloacele suficiente pentru agenții, de a continua cu eforturile de raționalizare și eficientizare solicitate în toate instituțiile comunitare. Ce se întâmplă cu celelalte organisme incluse printre cele 41? Este vorba de întreprinderi comune din uh, inițiativă, inițiativa comună tehnologică, uh, care intră sub incidența programului cadru de cercetare Orizont 2020, Este vorba și participații private sau ale statelor membre care se implică pentru a dezvolta anumite proiecte de cercetare, unde încercăm să reunim diverse surse de finanțare prin care, uh, pentru care bugetul comunitar funcționează ca un catalizator. Avem așadar mecanisme puțin diferite la nivel bugetar chiar dacă la nivel administrativ există asemănări, însă nu este același lucru cu o agenție care are o sarcină comună pentru toată Uniunea, deseori este vorba de competențe naționale care sunt uh, puse în comun, de exemplu aceste Joint Technology Initiatives. Domnul Gaier punea Întrebarea, o întrebare legată de auditorii externi pentru agenții. Pentru a identifica expertiza necesară. Comisia pune la dispoziție lista de auditori externi în contractul cadru pe care, pe care îl utilizează pentru auditul său, ceea ce permite un acces nominal al auditorilor externi Asta pentru a ajuta identificarea experților necesari. Mă întreb dacă mai aveam alt element. Cadrul în care Comisia și-a făcut propunerile a fost un cadru cu agențiile existente, cu noile agenții și cu obiectivul de 5%. În cadrul noilor agenții care au apărut acum, cum ar fi Single Resolution Board, Comisia nu încearcă să găsească economie în altă parte. Este un element nou al politicilor care trebuie să fie tratat uh, ca atare conform propriilor sale merite, inclusiv uh, uh, cu implicațiile bugetare și financiare. Am uitat poate de anumite elemente, dar dacă mi le amintiți, vă voi răspunde. Vă mulțumesc. Aceste explicații ar putea să ducă și la alte comentarii. Mă îndrept acum către domnul Depre. Tidă. Domnule președinte, nu am primit răspuns la o parte a întrebării adresată de mine, la reducerile de 5% cerute de comisie se ține cont de posturile finanțate din resursele proprii ale agențiilor. Înțeleg că se ia în considerare tot ce este finanțat de la bugetul uh, instituțiilor, fiindcă atunci, da, într-adevăr, se reduc uh, se, reduc, uh, se reduce efectivul de personal subvenționat de bugetul european, dar dacă sunt posturi finanțate din resursele, resursele extern, externe, comisia ține cont, de resursele proprii, comisia ține cont de acest lucru și anume scutește aceste uh, posturi de reducere cu 5%. Puteți să oferiți un răspuns? Mulțumesc. În abordarea comisiei, toate posturile au fost uh, avute în vedere. Fiindcă acordul interinstituțional nu face nicio diferență între tipul de finanțare primită de agenție și, în al doilea rând, fiindcă au dorit să ajungă la cea mai mare eficientizare și raționalizare. Același lucru se aplică organismelor finanțate în totalitate de la bugetul comunitar și organismelor finanțate numai uh, parțial uh, din bugetul comunitar și uh, în rest, prin taxarea, taxele și tarifele impuse industriei, pentru a ajunge la același nivel de eficiență independent de sursa de finanțare. Din acest punct de vedere, deci, efortul uh, este împărțit uh, în ansamblul agențiilor, indiferent de tipul de finanțare și dacă am uh, lăsat deoparte posturile finanțate din resurse proprii ar însemna că angrenajul care, ne, cu care vom lucra apoi ar uh, fi mult mai mic, ceea ce însemna că unele agenții ar trebui să reducă mai mult de 10% din posturi pentru a atinge obiectivul global. Mulțumesc. Domnul Monca. Ďakujem, pan predseda. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg uh, pe deplin poziția agențiilor. Dacă una dintre ele își reduce cheltuielile cu 5 până la 10%, poate că nu ar fi o problemă atât de mare pe cât ar fi pentru alta agenție aceeași reducere a cheltuielilor. Dacă am reduce plățile, cheltuielile, mă scuzați, unor anumite energii, anumite agenții, rezultatele ar putea fi fatale. Deci ar, am putea, poate, printr-un audit extern, să... Am putea, poate, să avem un audit extern, fiindcă s-ar putea să existe măsuri de austeritate doar într-o singură agenție iar pe de altă parte ar trebui să vedem care sunt uh, măsurile de austeritate și, și uh, economiile într-un grup de agenții. Dacă ar coopera agențiile, s-ar putea ajunge la la economii mai mari, deci e nevoie de cooperare și pentru audit. Dacă fiecare agenție este auditată individual, atunci s-ar putea să nu ajungă la rezultatele pe care ni le dorim. Și trebuie să avem o abordare cuprinzătoare. Vă mulțumesc. Qui veut répondre, Monsieur Kerum ou Monsieur Pressa? Cine dorește să răspundă, domnul Kerum, domnul Pressa? Vous avez la parole. Euh, merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Evaluarea generală a sistemului agențiilor este o observație legitimă, este o muncă foarte vastă. Nu știu dacă poate la nivelul grupurilor interinstituționale nu ar fi uh, binevenită această idee pentru a vedea cum uh, se poate introduce ideea de raționalizare în procesul decizionar și poate fi avut în vedere această chestiune, dar deocamdată o astfel de evaluare nu este prevăzută. Vă mulțumesc. Da. Și Carum de Val. Domnule Carum. Mulțumesc. Da. Pentru transparența agențiilor se, se există un număr de auditări, Agenția privind drepturile fundamentale a fost, a fost a făcut obiectul unei evaluări ample acum 2 ani, iar din 4, la fiecare 4-5 ani această evaluare va fi reluată, fiindcă primim, fiindcă, iată, o instituție externă serioasă analizează activitatea și uh, așteptările um, acționarilor. Ce se întâmplă adesea cu astfel de valori externe este faptul că se adaugă 5 puncte procentuale. procentuale. Faceți o treabă foarte bună, dar am vrea să mai faceți încă 1, 2, 3, 4, 5. Și asta este situația multor agenții. Dar sigur, discuțiile acestea sunt binevenite. Aș vrea să-l rog pe colegul meu să spună câteva cuvinte privind uh, situația din agenția lor, fiindcă așa veți înțelege mai bine situația dacă cunoașteți un exemplu concret. Eh bien, nous vous écoutons pour cet exemple très précis. Da, sigur, uh, vă ascultăm. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că pot, vă pot vorbi despre agenția mea, care arată foarte clar cât de diferite sunt agențiile și că e nevoie ca fiecare agenție să fie analizată individual. Sunt director al uh, Centrului European de Monitorizare de 9 ani, deci iată, am ceva vechime. Timp în care agenția mea, agenției mele a crescut reputația în domeniul său, în Europa și în afara Europei, iar uh, important să spunem asta aici, că noi suntem principalii, suntem între primii trei și, prime trei și patru organizații mondiale, agenții, mă scuzați, și uh, agenția noastră este o agenție de a doua generație care există de peste 20 de ani, iar uh, scopul său este monitorizarea, analizarea și descrierea tuturor aspectelor activităților ilicite iar în afară de aceste sarcini care s-au, care s-au mărit, cum vă puteți închipuiți, avem o temei juridic foarte clar uh, după evoluțiile din uh, domeniul substanțelor nucleare, uh, în ceea ce vește valoarea riscurilor, alături de Europol și în cadrul rețelelor specializate, cooperarea cu, știin, cu comisiile științifice unde participă 30 de profesori universitari, iar uh, în acest domeniu al substanțelor, a uh, acestor substanțe, avem cea mai mare activitate și un temei juridic, iar iar acum avem, uh, monitorizăm 400 de substanțe zilnic și, și asta facem din 97, 75% din aceste substanțe au fost detectate în ultimii 4 ani. Vă închipuiți, deci, că suntem copleșiți de volumul de muncă agenția a avut un buget stabil din 2010, am uh, integrat inflația și așa mai departe și în, um, în primii 8-9 ani nu am cerut mai mulți bani decât în, din propunerea comisiei, dar anul trecut lucrurile s-a schimbat. Comisia a propus o reducere a bugetului cu 5%. Noi suntem considerați o agenție din grupul afacerilor externe și uh, toate agențiile uh, de, la nivel de funcționare au crescut, iar noi am, uh, am suferit reduceri. Au fost ajutați mult de Parlamentul European, dar până la urmă Parlamentul în plen a hotărât să nu există această reducere și să ni se dea uh, Uh, bugetul pentru 2013 în 2014, dar până la urmă în procesul de conciliere această s-a renunțat la această poziție, deci am suferit reducerea de 5% și acum ne confruntăm cu următoarea situație. În 2015 ni se propune să se reducă din nou bugetul, să avem din nou bugetul redus în 2014 și vă spun sincer că nu știu cum o să pot uh, să îndeplini, cum vom putea îndeplini obligațiile juridice și cum vom putea asigura o muncă de calitate așa cum am făcut-o până acum. Uh, Cred că avem nevoie de tratament egal uh, aici. Cred că reducerea de anul trecut ar trebui să fie redresată, așa cum a solicitat Parlamentul European în plen în luna octombrie. E vorba aici despre o zonă dinamică specifică cu un temei juridic uh, în ceea ce privește substanțele radioactive și nucleare, care uh, această situație este foarte specifică. Am alocat resurse din toate părțile disponibile pentru, pentru activitatea noastră, dar nu mai avem de unde, am ajuns la limite și chiar am depășit-o. Vă mulțumesc foarte mult. Euh, monsieur le directeur, dans le... Domnule director, în uh, documentul uh, pe care uh, l-ați trimis, cu privire la agenția dumneavoastră, am văzut că ați avut 15 milioane 300 de mii pentru 2014 și uh, în 2015 um, în 2015 la ven, ven, veniturile uh, alte venituri au scăzut foarte mult. Uh, despre ce este vorba la aceste alte venituri? E vorba de, de IPA și verificările care trebuie să facă în țările candidate și în țările din, uh, din vecinătatea Europei și nu există resurse pentru agenția noastră. Apoi uh, avem și contribuția Norvegiei la bugetul agenției, care reprezintă un procent al bugetului nostru. Vă mulțumesc. Mai sunt alte întrebări? Observații? invitații noștri, doamne, doresc să spună ceva, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Jose Penedo de la Agenția de Siguranță Aviatică cu sediul la Köln. Aș dori să uh, vă spun ceva despre tarifele și taxele pe care finanțează agenția, cum ar fi pentru agenția noastră. Noi suntem finanțați, uh, două treime din bugetul nostru este finanțat uh, de taxe de la industria europeană iar uh, acest lucru face obiectul unui acord, nu putem influența noi acest lucru, dar trebuie, și trebuie să răspundem nevoilor industriei, să sprijinim industria. În primul rând, uh, acesta este mandatul nostru juridic. Primul, principalul mandat este asigurarea siguranței în Uniunea Europeană, iar al doilea mandat uh, se referă la sprijinirea industriei europene pentru a spori competitivitatea, pentru a ajuta să să promove, pentru a promova piața internă care a fost deja cre, creată și care reprezintă o economie uriașă pentru industrie și pentru a-i spori competitivitatea în afara Uniunii Europene. Deci 80% din bugetul european nu are nicio legătură cu bugetul european, este finanțat de, de plin de la industrie și cred că nu ar trebui să se aplice reducerea asupra acestei părți a bugetului, care nu are, iarăși, cum spuneam, nicio, niciun, nicio influență asupra bugetului european nu vine de la bugetul european. Mulțumesc, mulțumesc pentru aceste lămuriri. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Dar aș vrea să-l întrebe domnul Presa ceva în legătură cu acest document foarte interesant. Ați putea să adăugați informații privind patrimoniul agențiilor, trezoreria agențiilor mai precis. Există aici persoane care au cunoștințe în în acest uh, domeniu. Poate Comisia ar dori să știe mai multe despre acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că astfel pot să uh, fac publicitate documentului pe care l-am publicat. Este vorba despre un document care se mm, concentrează asupra agențiilor și care însoțește proiectul de buget. Un document de 600 de pagini unde găsiți foarte multe informații privind agențiile în parte și în ansamblul lor și în ceea ce privește, ceea ce privește execuția bugetului, aspecte administrative și bugetare. Întrebarea dumneavoastră dacă există bogății ascunse pe undeva, da, în momentul în care vorbim despre, în care se elaborează proiectul de buget, ținem cont de executarea la nivelul agențiilor, de execuția bugetului pentru anul uh, care a trecut. În momentul în care există un excedent, uh, adică diferența între cheltuieli și venituri, ținem cont de acest lucru în ceea ce privește stabilirea bugetului pentru anul bugetar pentru care se întocmește proiectul de buget și anume acest excedent uh, este, este reciclat la nivelul agenției, deci este vorba de venituri despre, de care se ține cont, deci uh, putem să ajustăm uh, creditele de cheltuieli din proiectul de buget. Există și un stimulent în ceea ce privește o bugetizare foarte precisă în momentul în care înregistrăm uh, un surplus de peste 6% din buget. Uh, în acest caz uh, introducem și penalizări, într-un fel sau altul, pentru, pentru bugetul anului respectiv, pentru uh, a nu îngheța credite care vin de la buget pentru o agenție care nu le-ar folosi, n-ar folosi aceste credite. Deci, deci există un, un stimulent pentru a gestiona uh, foarte precis creditele disponibile pentru agenții. A, acum uh, trezoreriile și aceste uh, bogății, să zicem, uh, există pentru agențiile autofinanțate un anumit surplus, un anumit excedent care s-a care s-a format în timp, uh, fiindcă s-a înregistrat o creștere și apoi, după mai multe discuții, s-a hotărât ca acești bani să fie folosiți în, pentru diverse proiecte, dar, bineînțeles, crearea unui excedent într-o agenție trebuie percepută trebuie percepută ca o anomalie, să spunem așa, fiindcă nu acesta este scopul. Agențiile nu trebuie agențiile îndeplinesc uh, sunt în slujba comunității, a industriilor și în uh, slujba instituțiilor, deci bugetizarea trebuie să fie făcută um, astfel încât să nu se înregistreze excedent uh, inutil uh, în agenții. Mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări. Am înțeles ce mi-ați spus, dar uh, îmi închipui că fiecare agenție trebuie, este obligată să aibă o contabilitate care să țină cont, care să, să dea socoteală patrimoniului său, active, pasive, datorii, deci poate că ar fi binevenit să avem o să avem o, o trecere în revistă a, a patrimoniului acestor uh, agenții. Poate ne surprinde că găsim uh, fonduri puse în rezervă. Poate ar trebui să avem uh, informații suplimentare, nu credeți? Bun. Dacă nu mai sunt alte întrebări, atunci mulțumesc delegației Troicăi care a venit uh, pentru a ne prezenta situația agențiilor și problemele care se confruntă agențiile. În lumina nevoii de a reduce personalul și cheltuielile administrative și asta, bineînțeles, în contextul în care cerințele asupra lor sporesc, bineînțeles, nu este deloc ușor și uh, și uh, reducerile sunt uh, instrumentul de bugetizare cel mai ușor, dar uh, trebuie să avem grijă când, când facem aceste reduceri. Ne dăm seama că se pot face clustere, grupuri pentru a găsi sinergii între agențiile care își aduc contribuția la același obiectiv politic, iar aici vom avea ocazia să mai vorbim fiindcă s-a instituit și un grup de lucru la nivel interinstituțional. Deci vă asigurăm că comisia noastră este foarte atentă la îngrijorările dumneavoastră și suntem conștienți de eforturile pe care le faceți pentru, pentru a ne da asigurări de gestiune bune și, bună și care încearcă să reducă cheltuielile, care sunt, iată, cheltuieli publice. Poate ar trebui să ne aplecăm uh, asupra resurselor proprii, care ar putea să fie un fel de zăcământ de finanțare pentru unele agenții, dar fiindcă au o emisiune instituțională și trebuie să reglementeze, iată, o piață financiară, operator bancar pentru a preveni riscurile sistemice iar în aceste împrejurări, agențiile, fără să li se aducă atingere independenței lor, ar putea, pe baza dispozițiilor legale adoptate de către Parlament și de către Consiliu, ar putea uh, să, uh, să aibă acces la contribuții care ar putea ajuta la întocmirea bugetului. Mulțumesc tuturor colegilor care au participat la această dezbatere. Ne vedem după vacanța de vară. Nu cred că mai avem nimic discutat. Dacă nu mai avem nimic de discutat, atunci vă urez o vacanță plăcută și o să, o să ne reîncepem activitatea de vreme. Începând cu 3 septembrie ne vom uh, reuni, se va re, reuni Parlamentul iar uh, arbitrajul bugetar uh, ne va mobiliza foarte, foarte mult la toamnă pentru a încerca să pentru a încerca să luptăm cu toate facturile neplătite care poluează atmosfera în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, vacanță plăcută!